crearea de locuri de muncă uh, în Europa și în statele în dezvoltare, precum și reducerea emisiilor. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Gres. Acum, în numele Comisiei pentru Ocuparea Locurilor de Muncă, doamna Beres. Domnule